copii din Nigeria. Mai întâi are cuvântul domnul Demesmacher, raportor, un minut. Vă rog. Voorzitter, collega's vandaag dolen zowat 1, Doamnă președinte, dragi colegi, astăzi o jumătate de milion de copii uh, sunt deplatați în nordul Nigeriei. Uh, sunt speriați și fug de mașina de război a organizației Boko Haram drepturile omului nu sunt respectate și drepturile copiilor și mai puțin. E vorba de tragedia unei întregi um, generații. Mă adresez președintelui Nigeriei. Domnule Buhari, protejați-vă copiii, arătați că puteți să faceți ceva pentru că în ciuda venitelor din uh, petrol, uh, țara nu este capabilă să își protejeze propria populație. Deși țara este un uh, producător major de petrol, nu este în stare să-și apere populația. Uh, soldații sunt, nu sunt motivați și um, populația sărăcită este pradă pentru organizația Boko Haram. Și, domnule comisar, haideți să ne privim în oglindă. Uniunea Europeană mai poate să ofere perspectiva unui viitor mai bun prin politica sa actuală de comerț și dezvoltare. Un semnal puternic e necesar, dar nu doar la nivel de cuvinte, ci prin acte. Mulțumesc. Și acum dau cuvântul domnului Paga Zurtuada Duar. You have the floor. Vă rog, aveți cuvântul. have the floor in one minute. Aveți un minut. Sí, muchas gracias. Eh... Vă mulțumesc, doamna președintă. Quienes destrozan la posibilidad de un futuro digno en las comunidades que Trebuie să ne asigurăm că aceste comunități din Nigeria trebuie să aibă un uh, viitor și organizația Boko Haram atacă copiii care reprezintă viitorul uh, Nigeriei. Dacă uh, copiii nu pot să meargă la școală, trebuie să le garantăm că pot să aibă o educație, trebuie să le redăm demnitatea umană, trebuie să-i integrăm din nou în uh, societatea umană și uh, Grupurile vulnerabile trebuie să fie prioritatea noastră absolută. Tocmai de aceea am uh, adoptat această rezoluție prin care dovedim că nu am uitat de soarta copiilor. Este un lucru pe care îl datorăm copiilor și comunității internaționale. Mulțumesc, care cuvântul domnul Corao. Mulțumesc, domnul președinte. Atunci când vorbim despre situația copiilor din Nigeria, din cauza activităților organizației Boko Haram în această țară, trebuie să facem referire la situația generală a Nigeriei, țara cea mai bogată din Africa, dar și în același timp una dintre țările cele mai periculoase și sărace. E paradoxal această situație. Sărăcia este omniprezentă și milioane de copii trebuie să fugă, milioane de copii care nu Uh, au, cărora nu se asigură nici drepturile de vază, apă și alimente. Parlamentul European a încercat uh, să facă presiune asupra comunității internaționale pentru a ameliora situația acestor copii. Mulți copii sunt folosiți uh, în relație în forțe armate, sunt copii soldați. Este o situație um, nu doar a Nigeriei, dar oricum trebuie să ne asigurăm că acești copii Um, atunci când um, scapă de aceste forțe armate, sunt reintroduși în programe sociale. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Panzeri. Grazie, Mulțumesc, doamnă președinte. În Nigeria, lipsa de securitate din cauza conflictului între grupul armat Boko Haram și forțele militare și grupurile civile de autoapărare au dus la deplasarea peste 1.400.000 de copii, dintre care jumătate de mai puțin de 5 ani și-au părăsit casele și au fugit. Situația umanitară continuă să se deterioreze și accesul la alimente, la apă și la servicii sanitare nu este asigurat. Copiii riscă să moară de malarie, de malnutriție și să fie implicați într-un ciclu de violențe, să fie separați de familii uh, și uh, exploatați inclusiv în grupuri armate. Tineri femei, fete au fost răpite, obligate să se căsătorească forțat, au suferit abuzuri sexuale. De multe ori uh, uh, se pune bombe, um, se pun bombe uh, și copiii explodează în locuri publice. Comunitatea internațională trebuie să acorde mai multă atenție acestei situații și mai ales Uniunea Europeană. Mulțumesc! Köszönöm képviselő úr hozzászólását. Hajbuk képviselő asszony. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Hajbuk. Mulțumesc, doamnă președinte. Situația din Nigeria este dramatică. Între timp, Boko Haram și-a declarat uh, fidelitatea față de statul islamic, creând astfel o coaliție teribilă, o coaliție a terorii care merge dincolo de această țară și dincolo de acest continent. În ultimele lumi, Boko Haram a omorât aproximativ 1600 de civili, sute de mii uh, fug și foarte mulți copii sunt afectați. Numărul de copii care nu merg la școală este extrem de mare în Nigeria, tocmai din cauza terorii Boko Haram, după cum am auzit de la antevorbitorii noștri. Comunitatea internațională trebuie să-și asume răspunderea și să se poarte negocieri și de asemenea să se ofere asistență umanitară. Salut spusele domnului comisar Stilianides care dorește să mărească fondurile destinate combaterii Boko Haram. Cu toate acestea, eu cred că există și puțină speranță în Nigeria. S-a produs o schimbare de guvern, o schimbare democratică și pașnică, ceea ce nu e de la sine înțeles în Africa, iar noul președinte a uh, prezentat un program care sună foarte promițător și conține, printre altele, combaterea corupției, protecția femeilor și a copiilor și uh, combaterea uh, manumilitarii a Boko Haram. Să sperăm că, că va reuși implementarea acestui program. Noi trebuie să facem tot ce putem pentru a susține acest guvern, pentru a susține această regiune, pentru ca noul program să fie realmente reușit. Vă mulțumesc! Are cuvântul acum uh, ultimul autor, domnul Fisas Aisela. Como jefe de la misión electoral de la Unión Vă mulțumesc. Am vizitat Nigeria în misiuni de monitorizare uh, electorală. Nord-estul Nigeriei se află într-o situație teribilă datorită atacurilor teroriste efectuate de Boko Haram. Milioane de fete se află într-o situație groaznică, au fost uh, violate, au fost obligate să se căsătorească, au fost uh, obligate să activeze ca sin, sinucigașă, ca teroriști sinucigași și o mare parte din copiii din zona respectivă trăiesc în condiții groaznice și Europa nu trebuie să se limiteze la condamnarea oficială a acestor atacuri, ci ar trebui să ofere un sprijin concret guvernului nigerian pentru a pune capăt amenințării reprezentate de Boko Haram. Mulțumesc! Doamna Sanchez Caldente este următoarea. Vă mulțumesc, doamna președintă. Mai populoasă um, este țara din Africa cu cea mai mare populație, are una din economiile cele mai dezvoltate, dispune de uh, resurse naturale imense și cu toate acestea un număr imens de oameni trăiește sub pragul uh, sărăciei și toate aceste inegalități reprezintă terenul propice pentru apariția uh, acestor atacuri uh, violente. Trebuie să ne gândim care sunt și cauzele apariției organizației Boko Haram, trebuie să ne gândim și la um, asistența pentru dezvoltare oferită de Uniunea Europeană și impactul acestuia asupra situației uh, copiilor din Nigeria. Uniunea Europeană trebuie să aibă o atitudine coerentă. Dacă politica noastră comercială va continua să sărăcească răcească Uh, Africa, dacă nu vom ajunge la o mai bună distribu- distribuție a bogăției, nu vom putea pune capăt uh, acestei situații. Mulțumesc! Și acum, după autori, trecem la reprezentanții grupurilor politice. În numele PP-ului are cuvântul domnul Sean Kelly. Floor. In one minute. Aveți cuvântul, un minut. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mă scuzați, am fost la un trilog. Este un subiect foarte important și trebuie să îl analizăm în contextul discuțiilor pe care le-am avut în Parlament și în timpul săptămânii acesteia cu doamna cancelar Angela Merkel și cu președintele Hollande. S-a spus că trebuie să acordăm o atenție sporită Africii, să oferim mai mult sprijin în domenii importante, cum sunt schimbările climatice, dezvoltarea economică și crearea unei vieți mai bune pentru oamenii de acolo. Atunci când ne gândim la ce se întâmplă în Nigeria, vedem cât este de greu să tratezi cu grupări ca Boko Haram și să faci față actelor lor teroriste, mai ales pentru că sunt afectați copii mici, fete și băieți și pentru că sunt distruse școli. Așadar, este clar că trebuie să cooperăm cu Națiunile Unite și cu toți ceilalți actori pentru a crea o viață mai bună și vom încerca să o facem. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Kelly, aveți un cartonaș albastru, acceptați? De la domnul Rubich. Domnul Rubich. Mulțumesc frumos, doamnă președinte. Eu aș dori să-l întreb următorul lucru pe colegul Kelly. Care este situația uh, muncii pentru educație? Se, se face în domeniul public ceva pentru educație, pentru a se face oferte, ca la fața locului să se contribuie la crearea condițiilor cadru necesare? Yeah, my colleague, Mr. Rubik, that... Da, colegul meu, domnul Rubic, are perfectă dreptate. Una este să combați Boko Haram și alta este să implementezi o cultură necesară pentru recunoașterea drepturilor omului și pentru respectarea indivizilor. Este valabil, este adevărat că acest lucru se poate întâmpla doar cu un sistem de învățământ adecvat. Ce se întâmplă acum este că se distrug școli în Nigeria, deci, da, aveți dreptate, ar fi o soluție fundamentală la această problemă și fără această măsură nu vom progresa niciodată. Mulțumesc, domnule Rubich. Vă mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Valenciano. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Ne obișnuim repede cu tragediile, din păcate. Și de multe ori, dimineața sau seara, vorbim de milioane de oameni, de femei, bărbați și copii care suferă. Uh, care suferă de pe urma unor atacuri groaznice. Ce e mai grav decât de a priva atâția copii de educație? Tot vorbim despre aceste lucruri și încet, încet ne obișnuim cu cifrele, dar nu trebuie să uităm că cei care finanțează, cei care se angajează să um, acorde sumele necesare pentru a permite ca acești copii să meargă la școală, care doresc în același timp să lupte împotriva organizației Boko Haram nu au fost la înălțimea angajamentelor lor și noi avem partea noastră de responsabilitate și mă adresez Uniunii Europene, statelor membre, cerându-le să-și respecte angajamentele, să pună capăt barbariilor din Nigeria și lansez un apel și la adresa președintelui Nigeriei. Cuvânt, are cuvântul domnul Belder. In... Vă mulțumesc, doamnă președintă. La punctul 11 al rezoluției se regăsește o teză care m-a afectat. Este vorba acolo de femeile și copiii care au uh, supraviețuit uh, atacurilor organizației uh, Boko Haram. Și mă gândesc la Asam Obitrus, care a supraviețuit uh, unor asemenea atacuri și care în uh, ultimii ani uh, a încercat și cu ocazia unui asemenea atac a încercat să salveze din uh, foc bi- o Biblie. Drept urmare a fost el însuși aruncat în foc. Din fericire, Hasan Petrus a reușit să supraviețuiască și Cred că aceste persoane uh, trebuie să se bucure de o adevărată protecție internațională din partea Uniunii Europene. Da, sunt cu totul de acord cu dumneavoastră și acum dau cuvântul doamnei Vautmans. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Am spus deja că trebuie să discutăm din nou despre Nigeria pentru că peste un milion de copii sunt, au fost deplasați, mulți dintre ei cu vârste sub 5 ani, um, doar pentru că doresc să meargă la școală. Mulți au fost uciși pentru că doresc să învețe. Boko Haram se teme de oameni educați și uh, își face dreptate între ghilimele cu pușca. Uh, noi însă trebuie să ne respectăm principiile și trebuie să facem apel la adresa noului președinte al Nigeriei pentru a ancheta și abuzurile posibile ale forțelor armate nigeriene. Iar în cazul femeilor violate în masă, trebuie să le oferim ajutorul necesar și fac apel la adresa dumneavoastră um, să facem presiuni pentru a le permite să facă avort dacă devin, dacă sunt, devin sărcinate și fac apel și la adresa doamnei înalt reprezentant. Domnul Obermeier, mulțumesc. Uniunea Europeană trebuie să contribuie la intensificarea combaterii Boko Haram. Sunt luați ostatici um, din rândul populației civile, e la ordinea zilei, copiii sunt înrolați ca soldați și ca și până acum creștinii sunt persecutați. În uh, nordul Nigeriei, 1,5 milioane de copii sunt uh, uh, strămutați și uh, mai mult de jumătate au sub 5 ani. Dacă Europa dorește să susțină combaterea islamismului în Nigeria și să combată răspândirea Boko Haram, trebuie să o facă cât mai repede pentru că altfel, doamnelor și domnilor, degeaba ne vom mira când se va desgătușa următorul tsunami al imigrației. Mulțumesc! Urmează acum domnul Hetman. Un minut. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Vă mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor. Conflictul din Nigeria a dus la 25.000 de decese și la 100.000 de oameni strămutați, ținând seama de structura socială a populației uh, din uh, Nigeria. Uh, majoritatea victimelor sunt copii să, aceștia sunt supuși unor abuzuri sexuale, violențelor sexuale, nu au uh, acces la educație și toate aceste lucruri fac parte din copilăria lor normală. Avem nevoie de pași cuprinzători pentru a îmbunătăți situația din Nigeria și trebuie să oferim un ajutor umanitar suplimentar. Mă bucură faptul că mai mult de 20 de milioane de euro au fost puși la dispoziția Nigeriei de către Comisia Europeană, însă nevoile acestei țări sunt mult mai mari decât uh, pot fi rezolvate prin această sumă, deci trebuie să facem mai mult. Mulțumesc, are cuvântul domnul Iazdovski. Doamnă președinte, dragi colegi, ceea ce se întâmplă în Nigeria este o barbarie. Eu sunt pentru ca Uniunea Europeană să ia măsuri pentru a sprijini populația Nigeriei care se află într-o situație tragică, fie că e vorba de femei, de copii sau de alte victime. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că autoritățile, că se face suficientă presiune asupra autorităților nigeriene pentru a acționa ca și domnul Belder doresc să spun că trebuie să vorbim deschis despre aceste lucruri. Creștinii sunt urâți, detestați de o parte a societății și trebuie să vorbim și despre acest lucru în rezoluție. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Corața Bild. Half a million people o jumătate de milion de persoane, o jumătate de milion de copii au fost smulși din casele lor, mulți despărțiți de familii, de șase ani de zile de când terorismul Boko Haram îi uh, bântuie pe cei din Nigeria. Trebuie să condamnăm folosirea copiilor ca sclavi sexuali, căsătoriile forțate, activitățile militare și orice fel de activități împotriva copiilor. Astăzi trebuie să fim alături de victime și de familiile lor. Trebuie să ne amintim cel puțin de școlărițele din Shibok care au fost răpite acum un an și jumătate și de alte mii de fete răpite în Nigeria. Trebuie să transmitem un mesaj puternic. Nu vă uităm și nu sunteți singuri. Dar trebuie să facem mult mai mult pentru a mobiliza uh, Uh, Europa pentru a ne alătura forțele alături de restul comunității internaționale pentru a susține Nigeria și Uniunea Africană, pentru a ajuta copiii, pentru a investiga aceste crime și pentru a combate impunitatea. Copiii trebuie să primească acces la drepturile de bază, apă, adăpost, uh, îngrijiri de sănătate și educație. Doamnă președinte, până atunci vom continua să păstrăm pe ordinea noastră de zi soarta acestor copii, indiferent cât de mult va dura. Vă mulțumesc. Trecem acum uh, la uh, intervențiile spontane. Se încheie lista intervențiilor în nume propriu. Am opt persoane înscrise la cuvânt uh, la intervențiile spontane. O să le dau cuvântul în ordinea în care s-au înscris și începe domnul Pospișil. Vă mulțumesc, doamna președintă. Sunt de acord cu cele afirmate și aș dori să mulțumesc autorilor acestor rezoluții și tuturor celor care au luat cuvântul astăzi și au condamnat violențele din, din Nigeria. Nu cred că are rost să repet cifrele afirmate astăzi. Două milioane de persoane mutate pe plan intern, mai mult de 10 milioane de copii care nu pot să meargă la școală în uh, Nigeria este ponderea cea mai mare pe cap de locuitor de pe planetă și din punctul meu de vedere este o temă pe care trebuie să o dezbatem, nu trebuie să o subestimăm sau să o trecem cu vederea pentru că nu ne-ar afecta în mod direct, așa cum se întâmplă cu situația din Orientul apropiat. Comisia Europeană trebuie să fie foarte activă și aș dori să lansez un apel Comisiei Europene să fie liderul furnizării de ajutor umanitar femeilor și copiilor din uh, zona respectivă. Este necesar ca sumele promise de donatori să fie și să se transforme în uh, realitate. Mulțumesc, domnul Iure, care acum cuvântul. Doamnă președinte, acum câteva luni credeam că organizația Boko Haram va fiind defensivă, um, că guvernul nigerian va face în așa fel încât să auzim din ce în ce mai rar despre acțiunile barbare ale acestei organizații teroriste. Dar gruparea Boko Haram este în continuare foarte activă pentru că guvernul nigerian nu a acționat. Ceea ce se întâmplă în Africa, din sud până în regiunea Marilor Lacuri și um, centrul Africii este una dintre cele mai mari um, tragedii geopolitice și umanitare din lume. Uniunea Europeană, alături de țările africane și de guvernul nigerian, trebuie nu doar să adopte rezoluții, ci uh, să uh, lupte eficient împotriva organizațiilor ca și Boko Haram. Mulțumesc. Domnul Frunzulică. Okay. Thank you very much. Mulțumesc. În întreaga Nigerie, insecuritatea provocată de conflictul dintre grupul Boko Haram, forțele militare și autoapărarea civilă a escaladat, transformându-se într-o criză umanitară din ce în ce mai gravă. Cele mai recente atacuri au uh, dus la răpirea a 500 au, la strămutarea, mă scuzați, a 500.000 de copii la nivel intern și, uh, de asemenea, în CIAD și în țările vecine sunt 1,4 milioane de copii strămutați, majoritatea separați de familiile lor, expuși la violență și la recrutare. Comisia Europeană a propus să se mărească fondurile umanitare pentru ajutarea acestei regiuni. Cu toate acestea vreau să-mi exprim îngrijorarea pentru că există o mare diferență între angajamente și plățile uh, reale făcute la fața locului. Trebuie să contribuim la uh, încetarea conflictului provocat de uh, Boko Haram, la oprirea acțiunilor acestora care stimulează terorismul și migrația ilegală. Mulțumesc. Domnul Cuciuc. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Terorismul astăzi este problema majoră cu care ne confruntăm cu toții. Toți cetățenii sunt amenințați indiferent de originea lor și actele barbare ale Boko Haram sunt o dovadă în acest sens. Acest atacuri teroriste reprezintă o amenințare asupra siguranței din Nigeria și din vestul Africii. Această organizație se adaptează în mod continuu și reprezintă o amenințare nu doar asupra Nigeriei, dar și asupra statelor învecinate. Sunt de acord cu Comisia Europeană și cu apelul acesteia de a furniza mai multe fonduri și mai mult ajutor umanitar. Împreună cu întreaga comunitate internațională ar trebui să sprijinim președintele nou ales al uh, Nigeriei în măsurile luate pentru a proteja populația pe lângă uh, măsurile menite pentru a proteja copiii și uh, femeile, trebuie să existe măsuri speciale pentru a sprijini victimele acestui conflict. Mulțumesc, doamna Lochbiller, are cuvântul. Castaldo, ok, úr. Domnul Castaldo. Mulțumesc, domnul președinte. Vedem ce știe ne vin din Nigeria și, din păcate, citim un buletin de război. Din păcate, copii um, între 5 și 14 ani uh, sunt exploatați, um, inclusiv pentru atentate kamikaze. Um, agențiile ONU și UNICEF au declarat că fondurile, din fondurile necesare au ajuns în țară doar 32% pentru a face față acestei urgențe. Deci organizațiile internaționale, inclusiv Uniunea Europeană, trebuie să facă mai multe, să trimită fonduri în plus, trebuie să ia măsuri pentru, pentru a proceda civilii și trebuie să se permită uh, fetelor violate să aibă acces la servicii medicale, inclusiv la avorturi. Um, trebuie să înțelegem că dacă nu avem politici vizionare și durabile și dacă nu intervenim asupra originilor problemelor terorismului, care sunt sărăcia și proasta guvernanță și corupția, nu vom rezolva rezolva niciodată problema, nici în Nigeria, nici în altă parte. Trebuie să rezolvăm crizele de azi și să prevenim crizele de mâine, schimbându-ne comportamentul. Petir, Are cuvântul domnul Petir. Ja osuđujem izazivanje egzodusa. Mulțumesc. Condamn acțiunile Boko Haram, care provoacă un adevărat exod și acțiunile de curzime la adresa copiilor și mai ales a fetelor. Nu doar în Nigeria, ci și în zona Camerunului, Ciadului și a Nigerului. Este inacceptabil, copiii nu sunt lăsați să meargă la școală și li se răpesc bucuriile copilăriei. Copiii sunt îndepărtați de familiile lor. Aș dori să subliniez faptul că această grupare teroristă desfășoară atacuri ca drept țintă creștinii. Zeci de mii de persoane au fost ucise în ultimii ani. Aproximativ de 250.000 de persoane sunt strămutate, ceea ce face Boko Haram reprezintă crime, le condamn cu tărie și cer tuturor părților să pună capăt uciderilor provocate de această grupare teroristă. Noi trebuie să împiedicăm fluxurile financiare către Boko Haram și de asemenea trebuie să consolidăm asistența umanitară acordată copiilor care fug din această regiune. Domnul Marias. Nigeria este o țară bogată care dispune de resurse naturale imense, însă populația Nigeriei trăiește în sărăcie. De asemenea, în Nigeria drepturile omului nu sunt uh, respectate, democrația este deficientă, există corupție, ceea ce înseamnă uh, condiții propice pentru apariția organizației Boko Haram, care colaborează strâns cu ISIS. Uh, Boko Haram își extinde activitățile, uh, recurge la atacuri teroriste și la violență îndreptată împotriva femeilor și copiilor. Din anul 2012, milioane de copii au trebuit să-și părăsească casele pentru a se salva. Pentru a combate Boko Haram trebuie să combatem sărăcia, pentru că trebuie să înțelegem care sunt uh, motivele apariției uh, acestor organizații uh, teroriste. Veniturile din uh, petrol trebuie să ajungă și la populație, nu doar la politicienii corupți. Domnul Stier. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să transmit Condoleanțe familiilor victimelor de săptămâna trecută. Sute de mii de copii au trebuit să fugă de acasă din cauza grupării Boko Haram. De aceea trebuie să sprijinim guvernul nigerian în lupta împotriva acestei grupări extremiste. Um, mă bucur de propunerea de a-l invita pe președintele Buhari aici la Parlamentul European la anul. Într-adevăr, asistența umanitară e bună, dar trebuie să ajutăm guvernul nigerian pentru a lupta împotriva cauzelor problemei, cum ar fi sărăcia uh, și inegalitățile sociale, inclusiv corupția, care este inacceptabilă într-o țară atât de bogată, în care totuși două treime din, două treimi din populație trăiește sub pragul sărăciei. Astfel, creează un teren profice radicalizării. De aceea, cred că Comisia ar trebui uh, să sublinieze importanța luptei împotriva corupției. Mulțumesc! Vă mulțumesc, s-a încheiat procedura CHDI și acum dau cuvântul domnului comisar Silianides. Mulțumesc, doamnă președinte! Stimați colegi, vă mulțumesc pentru că mi dați șansa de a comenta situația umanitară din uh, Nigeria de Nord-Est și mai ales situația copiilor. Vă mulțumesc pentru comentariile exprimate, pentru discuția foarte bogată. Am fost acolo cu două, trei luni în urmă, am vizitat regiunile apropiate de zonele controlate de Boko Haram și este adevărat că violența Boko Haram este foarte îngrijorătoare în continuare și, din păcate, nu avem perspective previzibile de ameliorare deocamdată. S-au realizat progrese de către noile autorități nigeriene și statele vecine, dar uh, teroriștii continuă să desfășoare atacuri aproape zilnic. Nu e vorba doar de o extindere a suferinței umane și a insecurității. Copiii sunt din ce în ce mai mult folosiți ca arme, ca um, um, autori de atentate sinucigașe cu explozibili. Situația necesită um, intervenția noastră. Este una dintre cele mai grave crize umanitare din lumea întreagă. Numărul de persoane strămutate intern în nord-estul Nigeriei a crescut la peste 2 milioane. În toată regiunea bazinului lacului Ciad, 700 de mii de copii aproximativ au fost obligați să-și părăsească casele. Sunt uh, în înmagăzduiți de comunitățile locale și nu în tabere și au nevoie de uh, apă, de acces la educație, la sănătate și foarte adesea nevoile lor nu sunt îndeplinite. Sunt ținte foarte ușoare pentru exploatare și tratament prost. Urmărim situația îndeaproape împreună cu actorii ONU și a, ai organizațiilor umanitare de pe teren. Ajutăm Nigeria prin mai multe instrumente. Înainte de toate, prin ajutor umanitar, Uniunea Europeană oferă asistență în domeniul îngrijirilor de sănătate, al securității alimentare, al protecției, al apei și accesului la uh, îngrijiri de sănătate. Comisia Europeană este principalul donator umanitar în Nigeria de când a început criza Boko Haram. Avem o mobilizare de 20,5 milioane în anul curent și 42,5 milioane pentru întreaga regiune a ă, lacului Ciad. La ora actuală ne pregătim să oferim susținere grupului de lucru la nivel înalt multinațional care este stabilit de statele vizate. O sumă mare a fost uh, pusă deoparte, aproximativ 50 de milioane, dar nu sunt îndeplinite încă toate cerințele pentru angajarea acestor fonduri. În următoarele săptămâni vom obține mai mare claritate. Uniunea Europeană finanțează și un proiect specific de contraterorism care susține contraradicalizarea și ia măsuri antiradicalizare și susține respectarea drepturilor omului, uh, operațiuni militare, crearea de sisteme de comunicații în Nigeria și reacția justiției penale la terorism. Asistența pentru dezvoltare a Uniunii Europene în cadrul Fondului European pentru Dezvoltare este centrată pe combaterea cauzelor care stau la rădăcina radicalizării și uh, a violenței radicale țintită către copii. Avem de asemenea programe de protecție a copiilor, administrație a minorilor, sănătatea copiilor, uh, sprijin psihosocial pentru copii care au fost victime ale conflictelor armate, și implicarea fetelor în uh, eforturile de clădire a păcii din Nigeria de Nord-Est. Nigeria este un stat prioritar pentru Uniunea Europeană în uh, ceea ce privește inițiativa Copii în conflicte armate, după ce această țară a fost pusă pe lista ONU a statelor în care copiii sunt implicați în conflicte armate. În mobilizarea sprijinului nostru facem tot ce putem pentru a răspunde situației copiilor afectați de consecințele violenței Boko Haram. Dar, desigur, majoritatea responsabilității aparține guvernelor naționale, care își păstrează implicarea și noi ne vom păstra angajamentul de a le ajuta și de a colabora cu ONU, cu societatea civilă și cu partenerii umanitari de pe teren. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru uh, aceste uh, concluzii. Am primit șapte moțiuni de rezoluție și acum dezbaterea este închisă.